valide 669. Cu aceasta majoritate absolută necesară în primul tur uh, este de 335 de voturi. Voi citi acum rezultatele. Doamna Geringer de Ödenberg, 237 de voturi. Domnul Higgins, 200 84. Do domnul Liberatski, 222. Doamna Luling, 297. Domnul Mastalca, 232. Domnul Newton Dan, 177 de voturi. Și domnul Speroni, 106 voturi niciun candidat nu a obținut uh, majoritatea absolută a voturilor uh, valide. De aceea două locuri sunt încă libere și va fi nevoie de un al doilea tur de scrutin. Pornesc de la premisa că toți candida candidații uh, pentru uh, chestori își mențin candidatura. Dorește cineva să se retragă? Se pare că nu este cazul. Drept urmare, continuăm cu toți acești candidați în al doilea tur de scrutin. Vă propun ca această a doua rundă de vot să o votăm prin vot electronic. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Now? Now. Now. Ok, dann darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Am să vă rog atunci să luați loc și am să vă rog să ne acordați atenție pentru că este puțin complicat. Începem prin a face un test de vot prin votul electronic. Am să vă rog acum să uh, ștergeți de pe uh, tabla, tabelul electronic rezultatele și să rămână numai numele candidaților la uh, postul de chestor. Vedeți că Montserrat Caballera, Caballé, uh, Placido Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti sunt candidați la postul de chestor în Parlamentul European. Ar fi frumos dacă ar putea să apară acest uh, lucru. E bine. Acum, doamnelor și domnilor, dacă luați uh, mașina de vot, consola dumneavoastră de vot, dacă apăsați pe cel mai din jos buton din uh, dreapta, puteți uh, da în sus sau în jos. Puteți naviga în sus sau în jos. Deci puteți apoi să selectați fiecare candidat. A înțeles toată lumea? Deci, în dreapta albastru uh, și cu uh, butonul deasupra, în dreapta jos, albastru și butonul deasupra, puteți selecta diferiții candidați. Dacă doriți să-l alegeți, puteți alege în, uh, când ați electat candidatul respectiv uh, votul pentru da. Dacă nu doriți să-l uh, votați, vot, folosiți butonul pentru abțineri, tasta 0. Pot fi votați 5 candidați. Până în 5 candidați puteți vota. Dacă ați greșit, puteți să vă corectați. Așadar, dacă doriți să vă corectați, mergeți cu butonul roșu pe candidat și apăsați tasta 0. Apoi alegerea dumneavoastră va fi ștearsă. Gut, wir machen jetzt einen Test. Să facem un test acum. Wir machen, meine Damen und Herren, wir machen jetzt einen Test. Ich frage noch... Facem un test, doamnelor și domnilor. Vă mai întreb încă o dată dacă toată lumea a înțeles cum trebuie să procedăm sau există întrebări. Deci, pe partea din dreapta, butonul, butoanele cele mai de jos, puteți selecta, dacă doriți să, să votați pentru un candidat, votați cu plus. Dacă uh, nu, puneți zero. Deschid acum votul pentru doamna Montserrat Caballé. Am spus, s-a deschis votul. Nu este deschis votul? Da muss ich die Technik fragen. It's not opened. Mă adresez uh, celor de la tehnică. Yes? Domnule Goebbels, votul este deschis. Puteți vota. Funcționează Funcționează toate consolele de vot? Nee, Ihre Abstimmmaschine funktioniert nicht. Bitte, Herr Marinescu, ja. Domnule Marinescu, vă rog. Peter Marinescu. I can vote only two persons. Pot vota doar pentru două persoane. E valabil pentru test. Ja, das ist nur ein test. Da, este numai un test deocamdată. Nici n-am găsit atâția uh, cântăreți de o operă pe care să-i putem uh, suporta. Numai doi putem să-i facem uh, chestori în Parlament. Este un test, așadar. A votat toată lumea? Da? Domnule Cadec, este un test. Nu putem să îi votăm pe toți cântăreții de operă în Parlament. Numai doi pentru test. Da, am spus-o deja pentru a patra oară, dar cu siguranță e vina interpreților. La mine este posibil numai un singur vot. Dacă apăs al doilea, se șterge primul vot. Es ist ein test. Este un test. Ich frage jetzt mal, haben alle ihre... Am să vă întreb, a votat toată lumea? Se pare că este cazul. Închid votul de test. Gucken wir mal, wer gewonnen hat. Să vedem cine a câștigat. also ich habe die Ergebnisse. Am rezultatele. Nu știu dacă sunt arătate sus pe tabel, dar pot să vă spun că Montserrat Caballé a, vot, a câștigat cu 291 de voturi. Ok, Frau Maumigenes, Johnson wird nicht Mitglied des Quästorenkollegiums. Iar Migenes Johnson nu devine membru al uh, chestorilor Cred că este clar că putem vota foarte bine. So, da löscht das mal, dann kommen wir jetzt zur tatsächlichen Wahl. Iar acum să trecem la votul în sine. Avem șapte candidați și candidate doamna Geringer de Oedenberg, domnul Higgins, doamna, domnul Liberatski, doamna Luling, domnul Mastalka, domnul Newton, Dan și domnul Speroni. Puteți vota pentru cinci dintre aceștia. Nu trebuie să votați cinci, puteți vota până la cinci. Tot ce este peste cinci voturi nu va funcționa. Deci, până la cinci, lista roșie poate fi uh, navigată cu um, tastele din dreapta jos. Când sunteți în dreptul numelui, puteți vota cu uh, da sau să vă abțineți uh, și puteți face acest lucru maxim de 5 ori. Cu acesta deschid votul. Este Higgins EVP? OK? Este OK?

sind So, darf ich fragen, ob alle... Dați-mi voie să vă întreb dacă a votat toată lumea. Das scheint der Fall. Se pare că este cazul. Cu aceasta închid votul. Ja, abgegebene Stimmen sind Voturi 593, majoritatea absolută 297. Nimeni nu a obținut majoritatea absolută. Am să vă citesc rezultatele care, pe care le puteți vedea și sus. Doamna Luling 280, domnul Higgins 263, doamna Geringer de Edenberg 234, domnul Mastalca 226, domnul Liberatski 209, domnul Newton Dan 270, domnul Speroni 114. Domnul Newton Dan, 170, mă scuzați. Avem nevoie de al treilea uh, tur de scrutin pentru a îi alege pe chestori. Doamnelor și domnilor, tocmai sunt informat că cel de-al treilea tur de scrutin va avea loc în această seară la ora 8. Da, wir aber jetzt so schön Însă, pentru că am găsit un sistem atât de frumos, doamnelor și domnilor, pentru că am învățat atât de bine și atât de frumos să votăm. Eu propun să votăm acum. Ok. So. So, meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, Ați învățat deja cum funcționează cu butoanele și cu selectatul. Se deschide votul în momentul în care toți candidații spun că își mențin candidatura. Am senzația că sunt toți în sală. Îi rog, dorește cineva să nu, să nu mai candideze? Bun, toată lumea candidează. Cu acesta deschid votul. Au votat toată lumea? Au votat toți deputații? Există cineva în sală care nu a votat încă? Das ist nicht der Fall. Dann... Nu este cazul, cu aceasta se închide votul. Abgegebene Stimmen sind 600 genau, damit ist 600 de voturi cu aceasta, majoritatea absolută este de 301, dar nu va mai fi necesară. Vă citesc rezultatele. Doamna Luling, 273.